Dragi colegi, haideți să începem. Bună ziua tuturor! Principalele puncte de pe ordinea de zi sunt uh, următoarele. Autorizarea organismelor modificate genetic, o analiză științifică și validitatea procedurilor în prezența profesorului Seralini. Apoi o analiză de impact asupra mediului a parcurilor eoliene de la granița ceho-germană, apoi un raport anual al Ombudsmanului European pe anul 2012, după care raportul anual al, petiții, al Comisiei de Petiții, un aviz privind sediul Parlamentului European și uh, un raport privind vizita din Spania. Ne-a fost înaintată și un subiect deosebit de delicat, menționat de mai mulți colegi. Este vorba de decizia coordonatorilor care intenționează să organizeze o dezbatere în camera la punctele 8 și 9. Vă rog, dragi colegi, să-mi spuneți dacă sunteți de acord cu această idee. Sunteți de acord sau nu? Doamna McGuinness. Eh, én nekem a zárt ülés Doamna Akis. Să știți că în legătură cu uh, acest punct în camera nu am nicio problemă, dar aș avea o întrebare. Nu înțeleg de ce va fi nevoie de o reuniune în camera la acest punct. Cred că toți cei care suntem de acord astăzi suntem de acord că dacă este vorba de un subiect istoric, dacă este vorba de un conflict între statele membre ale Uniunii Europene, și dacă dorim o soluționare a acestei probleme, e nevoie ca cele două state să se împace, să se înțeleagă, să comunice. Singurul mod să se întâmple aceste lucruri este să discutăm despre ele și să discutăm la modul public. Cred că deschiderea, transparența este un principiu european. Și dacă există vreo problemă mai delicată, nu cred că e neapărat cazul să fie discutată cu ușile închise. E până la urmă un principiu comunist. Așa se făceau lucrurile și în Ungaria, pe vremea comunismului, dar lucrurile s-au schimbat. Și deci sunt deosebit de uimită să văd că cele mai delicate puncte vor fi tratate cu ușile închise ca să nu afle nimeni despre ele. E vorba de un conflict ce durează de peste 100 de ani. Și uh, să știți că și una dintre persoanele vizate e foarte în vârstă și are vreo 100 de ani, dar nu dorește să vină să stea aici la coadă pe culoare și să se simtă umilită, nefiind primită în sală. Nu mi se pare normal așa ceva. Dragi colegi, aș uh, încerca să scurtez puțin această dezbatere și vreau să vă spun că uh, în legătură cu astfel de dezbaturi, astfel de dezbateri, uh, decizia se ia la nivelul coordonatorilor, în funcție de diverse sensibilități politice. Iar coordonatorii au considerat că este cel mai potrivit să se poarte această dezbatere cu ușile închise, s-a luat o decizie în majoritate, însă comisia noastră în uh, ansamblul său este cea care trebuie să ia decizia. Nu are rost să mai uh, lungim uh, povestea. Constat că sunteți împotriva ușilor închise, putem să votăm și după aceea ne continuăm lucrările. Nu vreau să uh, împiedic pe cineva să ia cuvântul, dar uh, nici nu putem să stăm toată ziua să discutăm. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu am o propunere și anume, știu că colegul nostru care este coordonator a făcut această propunere de discuție cu ușile închise, eu l-aș ruga să retragă propunerea ca să avem o sesiune deschisă. Însă, în mod clar, comisia noastră are dreptul de a organiza astfel de dezbateri. Este un drept cât se poate de suveran, bazat pe articolul 4 ba nu, 49 al regulamentului. Și este vorba de secrete ca cele legate de apărare, de exemplu, și altele de acest tip. De aceea poate comisia noastră să organizeze sesiuni cu ușile închise, dar, după cum a spus doamna Anchis, dezbaterile parlamentare în general trebuie să fie publice. Dacă sunt de acord și celelalte grupuri, ar fi în regulă să organizăm o sesiune publică. Eu v-aș ruga să votăm din nou în orice caz. Mulțumesc. Ok, grație, seniora prezidentă. Cred că facem o clarificare absolut imperativă. Comisia de petiții nu este o conferință de pace. Am auzit o afirmație de-a dreptul halucinantă, cum că trebuie să discutăm un conflict între state membre ale Uniunii Europene care durează de o sută de ani. Ori asemenea abordare este de-a dreptul în conflict cu competențele Comisiei de Petiție a Parlamentului European, este în contradicție cu prerogativele Parlamentului European și pe deasupra este neadevărată. Pe baza acestei afirmații veți înțelege odată în plus de ce ă, coordonatorii au fost corecți și înțelepți când au spus să dezbatem în camera acest subiect și să luăm o decizie în conformitate. Pentru că Parlamentul European și Comisia de Petiții nu trebuie să devină scenă pentru dezbateri asupra unor subiecte de consum intern, indiferent de numele statului. Grupul SND reiterează poziția dezbaterii în camera acestui subiect. Mulțumesc! Și reamintesc că această decizie a fost luată cu sprijinul tuturor coordonatorilor politici, repet, al tuturor coordonatorilor politici, în numele grupurilor lor. Mulțumesc! Marvati. Köszönöm szépen a közvetlenség. Mulțumesc! Principiul uh, caracterului public, principiul transparenței sunt uh, fundamentale în drept. Aici este vorba de niște chestiuni legate de drepturile omului și este vorba de asemenea de uh, dreptul european care trebuie aplicat. Există drepturi ale omului încălcate în unele cazuri, periclitate, iar Asta vom discuta noi aici, încălcarea acestor drepturi. Nu avem niciun motiv să organizăm o ședință cu ușile închise. Din potrivă, este chiar foarte important să organizăm o sesiune publică. Uh, sunt uh, juristă, uh, am multă experiență în domeniul drepturilor omului și știu că este esențial ca persoanele a căror viață este afectată de aceste principii se poată să afle ce se discută aici. De exemplu, această doamnă care are 101 ani. Trebuie să îi cunoaștem istoria și trebuie ca și ea să poată fi prezentă pentru că e vorba de cetățeni reali și numai prin intermediul lor putem înțelege de ce drepturile omului sunt atât de importante și de ce trebuie să facem tot ce este necesar ca să le respectăm. Vă rog, o ședință deschisă. Da, domnul Iar, apoi dumneavoastră și apoi gata, pentru că nu putem să mai continuăm dezbaterea la acest punct. Vreau să repet compromisul pe care l-am uh, atins la coordonator. Doresc să-l susțin încă o dată pentru că am purtat o dezbatere foarte cuprinzătoare și deci nu dorim să discutăm această propunere în, cu ușile deschise. Opinia coordonatorilor a fost că este o problemă a cetățenilor, într-adevăr, dar S-a ajuns la un compromis să se discute uh, cu ușile închise, deși este o chestiune publică. Vreau să le spun tuturor colegilor care s-au referit la caracterul public. Uh, după cum se spune în limba germană și în alte limbi, haideți să nu aruncăm copilul cu apa de baie, haideți să rămânem la acest compromis, deși sunt de acord că este un subiect cu caracter public. Uh, ca și înainte, vă spun încă o dată, decizia coordonatorilor a fost bună. Eu mă simt obligat de această uh, decizie și de aceea vă rog să discutăm petiția aceasta cu ușile închise. Și nu este în niciun caz o decizie rapidă, am discutat-o îndelung. Aveți cuvântul. Ďakujem pekne. <clears throat> Pani predsedničke, ja som dostal slovo. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, vreau și eu să vă spun că nu sunt de acord cu ce a spus colegul din România și anume că decizia coordonatorilor a fost una înțeleaptă. Asta este una. În al doilea rând, acum nu e vorba de un conflict între două state, între Ungaria și Slovacia. Este vorba de un conflict între cetățeni slovaci și Slovacia. De aceea este o chestiune atât de gravă și cred că cetățenii slovaci au dreptul să afle cum anume le tratează comisia noastră aceste probleme. Sigur că respect ce a spus domnul Iar și respect și hotărârea coordonatorilor, însă Aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că acest subiect este interesant pentru mai multe, multe categorii de cetățeni. Nu e valabil doar pentru Ungaria sau Slovacia, e valabil pentru toate statele europene și cred că trebuie să discutăm acest lucru aici sistematic și deschis și nu trebuie să ascundem nimic. Äh, Mulțumesc! Foarte pe scurt, vreau să vă spun că sunt de acord cu Peter Iar. Ce s-a discutat a fost foarte corect, s-a discutat îndelung, toată lumea a participat la luarea deciziei și ar trebui să o respectăm acum. Um, Mulțumesc, doamnă președinte, și eu am să fiu la fel de succint. Cred că trebuie să arătăm cetățenilor europeni că suntem pe deplin transparenți. Și uh, aș sugera să supunem la vot această chestiune. Ďakujem za slovo, Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că am purtat deja o discuție extinsă la reuniunea coordonatorilor pe această temă iar coordonatorii au ajuns la o soluție de compromis cu privire la această dezbatere. Deci, ar fi păcat acum dacă uh, comisia noastră ar deveni scena unei campanii electorale a partidelor din Ungaria. Președinta, bun, am ascultat acum uh, motivele prezentate de fiecare coleg Cred că poziția comisiei noastre nu este una unanimă, avem o divergență de opinii. În consecință, aș vrea să-i rog pe colegii prezenți să voteze, să voteze în legătură cu acest punct. Deci, haideți să votăm, să vedem dacă confirmăm decizia luată de coordonatori de a dezbate punctele 8 și 9 cu ușile închise. V-am spus, conform cu regulamentul, comisia noastră este suverană. Deci uh, putem decide, am luat decizia, de fapt, deja la coordonator cu majoritate, însă sunt gata să ascult și opinia dumneavoastră. Haideți să votăm. Deci cine este pentru decizia coordonatorilor? Dacă votați pentru, atunci confirmați decizia de a discuta în camera. Repet, cine este pentru, pentru confirmarea deciziei coordonatorilor? Four, five, six, seven, eight, nine. Nine in favor. 9 pentru. Cine este împotrivă? Patru împotrivă. Deci, decizia comisiei noastre este de a organiza dezbaterea în camera. Și astfel consider că uh, proiectul de ordine de zi este adoptat. Aș dori acum să vă mai prezint câteva observații. V-am spus la punctul 5 vom avea o primă discuție privind uh, organismele modificate genetic și aș dori să-i mulțumesc din nou profesorului Seralini, care este prezent alături de noi. Trebuie să vă spun și că uh, principalul petiționar, domnul Brian John, nu este prezent astăzi, din păcate, însă ne-a transmis în scris două contribuții care v-au fost transmise și, de altfel, domnul John ne urmărește lucrările prin web streaming. Aș vrea să mulțumesc și autor autorității europene pentru siguranța alimentară, reprezentată astăzi aici de domnul Bergman, care participă la dezbatere. În legătură cu punctele 8 și 9 am confirmat decizia coordonatorilor. Aceste puncte vor fi dezbătute în camera. Mâine dimineață va fi alături de noi ombudsmanul european, domnul Diamanduros. După cum știți, el și-a prezentat demisia și acesta este ultimul raport pe care ni-l va prezenta. Comisia noastră va discuta și raportul anual al Comisiei PETI, prezentat de domnul Macmillan Scott, și vom avea și o dezbatere privind avizul domnului Chichester referitor la un subiect foarte delicat și anume sediul dublu al Parlamentului European. Comisia AFCO este responsabilă în fond. După aceea vom discuta amendamentele la avizul Huntis, care se referă la analize de impact asupra mediului. În cele din urmă, vom discuta rapoartele ultimelor misiuni în Galicia și la Madrid. Dacă nu aveți obiecții, ordinea de zi se consideră adoptată. Doamna Bergman? Aș vrea să revenim la discutarea raportului privind Galicia. Acest uh, document va fi transmis tuturor colegilor sau doar membrilor delegației care chiar au fost acolo? Pentru că până acum cred că doar eu și colega mea Tatiana am primit documentele pentru că suntem membri oficiali, iar restul lucrurilor uh, se pare că se vor discuta mâine, dar fără să existe documente. La ringrazio per aver posto questa domanda perché... Vă mulțumesc pentru întrebarea pe care ne-o adresați. Sigur că aceste documente ar fi trebuit să fie trimise tuturor uh, deputaților care fac parte din comisia noastră, pentru că astfel am fi putut să ne pregătim pentru această dezbatere. Dar tocmai am fost informată că, la cererea domnului Boulon, aceste documente nu au fost trimise tuturor colegilor. O să încercăm să vedem ce s-a întâmplat și să înțelegem motivele pentru care aceste documente nu v-au fost trimise. Am înțeles. Sigur, înțelegem că toată lumea are nevoie de documente pentru a pregăti dezbaterea de mâine. Ok. Și para clari... Mulțumesc. Aș dori să fac o, pre... o precizare. La ce spunea colega Bergman. O problemă de microfon, se pare. Mm. Aș dori să fac o precizare pe lângă cele spuse, la cele spuse de colega. Nici noi nu am primit uh, traducerea în limba spaniolă. Din câte am înțeles, uh, circulă o uh, versiune în limba engleză pe care au privit-o selectiv unii colegi, dar uh, nu este nici măcar versiunea în limba raportorului. Deci cred că mâine raportorul o să sper ca mâine să ne motiveze decizia sa, dar în orice caz uh, dezbaterea aceasta nu a fost uh, foarte înlesnită. Deci dacă vrem să fie adevărată, toată lumea trebuie să se poată pregăti pe baza documentelor. Însă, deocamdată nu am primit aceste documente și nici în traducerile uh, în limbile noastre respective. Aș dori să vă reamintesc amintesc că această vizită în Galiția a avut loc în urmă cu 3-4 luni. Deci, iată, nu am primit încă documentele în limbile noastre respective. Da, într-adevăr, trebuie să ținem cont de toate aceste elemente și să le încercăm să vedem cu secretariatul de ce s-a întâmplat așa. O să încerc să vă dau un uh, răspuns. Doamna Auken, aș dori să fac o observație subcintă. Când uh, uh, o dezbatere, această problemă legată de o dezbatere în toate limbile sau doar în două, trei limbi. E puțin cam arbitrar acest motiv. Dacă vrem să amânăm o dezbatere, atunci foarte bine se poate invoca acest motiv al traducerilor în toate limbile nu sunt de acord pe fond cu această scuză, pentru că acest document uh, a fost trimis în limba engleză. Bine, luăm notă și de această observație și uh, încheiem uh, acest punct și deci putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi, adoptarea procesului verbal al reuniunii din 20 martie. Dacă, acest, uh, dacă totul lumea e de acord, atunci considerăm că acest proces verbal uh, e adoptat. Ca de obicei, aș dori să vă reamintesc faptul că v-am trimis, aveți în anex uh, propuneri cu privire la petițiile primite și aș dori să vă rog să ne transmiteți observații până mâine. Dacă nu, aceste puncte sunt considerate adoptate. Acum trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi. E vorba de uh, petiții de care am vorbit deja de mai multe ori până acum. petiții adresate de domnul uh, Brian John de cetățenie britanică privind presupusele încălcări ale principiilor generale care reglementează activitatea EFSA, Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară. Și aceasta în legătură cu examinarea cererilor privind alimentele modificate genetic. Pe aceeași temă mai avem o altă petiție adresată de Carola Toardela și apoi o a treia petiție adresată tot de domnul uh, John Bryan care uh, se ocupă de același subiect. Așa cum v-am spus la începutul ședinței, uh, domnul Brian John nu este în sală, deci o să dau cuvântul imediat domnului profesor Seralini. Vă rog. Doamna președinte, vă, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc. E onoare pentru mine să particip la ședința comisiei dumneavoastră pentru a vă explica motivele pentru care noi nu putem recunoaște competența EFSA datorită ă, diverselor conflicte de interese în acest domeniu, mai ales cu privire la organismele modificate genetic, dar și ă, în legătură cu pesticidele ă, conexe. Am publicat un document în uh, septembrie anul trecut, uh, care a fost uh, respins de către EFSA, care se află, al cărei reprezentanți se află în sală și care arată foarte bine felul în care EFSA a uh, lucrat. Avem 3 milioane de semnături în legătură cu diversele petiții și 1500 de cercetători care solicită transparență în legătură cu uh, activitatea EFSA, cu felul în care EFSA a tratat documente precum documentul de care discutăm. Și de asemenea 300 de uh, oameni de știință care uh, uh, cer mai multă transparență și o contraexpertiză Uh, fapt care nu s-a întâmplat în acest domeniu. Deci este unul dintre uh, exemplul uh, de evaluări ale um, Roundup, erbicidul atât de cunoscut, și în legătură cu felul în care acest pesticid a fost folosit de către agricultori. Roundup este văzut ca un ierbicid uh, minune lume și 80% din organismele modificate genetic uh, folosite pentru hrană sau ca nutreți sunt concepute pentru a tolera și pentru a uh, absorbi fără a se ofili, fără a dispărea acest ierbicid Roundup putem spune că EFSA este atât judecător cât și parte în acest domeniu pentru că a autorizat ca acest produs să poată fi folosit pentru mm, toate culturile din uh, Uniunea Europeană și EFSA a, a, uh, a uh, recomandat pozitiv comercializarea acestui produs. Care este problema? Problema este că dacă punem o întrebare cetățenilor, respectiv dacă în acest document am avut uh, dreptate, uh, e ca și când te aștepta ca cetățenii să spună că EFSA nu a avut dreptate. EFSA însă nu poate spune că nu a avut dreptate <laughs> pentru că există foarte multe riscuri de sănătate asociate de care au fost ignorate și care ar fi putut fi luate în considerare de către EFSA. Aș dori să vă reamintesc că uh, EFSA nu a cerut uh, uh cele 90 de teste necesare pentru uh, MON 810 și nu a uh, calculat niciodată um, uh, nivelul de uh, pesticide maxim permis pentru apa potabilă acest erbicid nu conține numai glifozat, ci și alte substanțe chimice. În 2005 uh, am devenit uh, cea mai importantă entitate uh, din lume care publică documente cu privire la toxicitatea Roundup. Am publicat cam 12 documente în acest domeniu. Am încercat să disecăm mecanismul de toxicitate a pesticidelor în uh, mm, animale, dar și în hrana pentru oameni și Am ajuns la concluzia că riscul cel mai important sau unul dintre cel mai importante riscuri legate de OMG-uri îl reprezintă uh, rezidurile de Roundup care intră în lanțul alimentar sau care rămân în uh, apa de robinet. Și aș dori să vă reamintesc că EFSA a respins această uh, acuzație pentru că EFSA consideră că nu există suficiente date statistice conform cărora uh, Roundup ar fi uh, dus la uh, moartea femeilor de, uh, de șobolani în timpul testelor. De fapt, Roundup a avut ca efect apariția uh, tumorilor uh, în uh, testele pe uh, șobolănițe decât în uh, controlele uh, obișnuite. Controlele se fac cu Uh, pe animale care nu sunt hrănite cu, uh, te, cu, cu uh, cereale care au fost tratate cu pesticide. Deci, uh, erbicidul Roundup, care uh, a ajuns în pânza freatică, în apă, a uh, dus la apariția acestor tumori. Deci, problema este lipsa de transparență. Uh, în uh, o publicație de, speci- de specialitate uh, Food and Toxical Chemology, care are uh, o influență sau o difuzare foarte mare, uh, s-a făcut un document, uh, un test timp de patru luni. Și EFSA ar fi trebuit să deschidă accesul la uh, documentele sale, pentru că e foarte important ca uh, cetățenii europeni să aibă acces la data care să permită autorizarea sau punerea pe piață acestor uh, produse, pentru a vedea uh, uh cine face greșeli intenționat sau din greșeală. Noi am, nu am putut studia Uh, sângele animalelor pe care s-au făcut uh, teste cu Roundup, uh, am descoperit că glifozatul nu este principiul activ de toxicitate pentru ființele umane sau pentru mamifere. El este acoperit, este ascuns în formula chimică și am uh, publicat uh, într-o publicație uh, foarte importantă, Toxicologie, de luna trecută, un document și considerăm că nu avem niciun fel de evaluare pe termen lung pentru Roundup deocamdată, pentru că nimeni nu o poate face. Avem date confidențiale de la agenția franceză de specialitate care Uh, coincid cu datele pe care le avem uh, și noi, dar toate testele sunt făcute pe perioade foarte scurte, câteva zile sau uh, până la câteva luni. Deci nu putem spune că Roundup a fost, a fost studiat pe termen lung și deci pentru că comunitatea științifică consideră că un OMG nu trebuie să fie studiat pe termen lung. Uh, EFSA a, uh, nu a pus uh, documentele uh, pe site, în orice caz a pus un document PDF, dar nu putea să fie folosit pentru statistice. De asemenea, drepturile de proprietate intelectuală aparțineau Monsanto și deci nu au putut fi folosite. Deci am reanalizat datele și am uh, dat publicității faptul că există efecte uh, și uh, asupra rinichilor și a ficatului care sunt afectate foarte puternic după un consum de 2 ani. EFSA recunoaște că uh, statisticile Monsanto nu sunt suficiente, însă totuși le-au uh, le acceptat. EFSA recunoaște uh, efectele importante, dar consideră ca și Monsanto că aceste efecte nu sunt relevante din punct de vedere biologic. Există un motiv foarte important în acest sens, pentru că se consideră datele istorice Uh, ale studiilor pe uh, șobolani din 1930. După cum știți, în toate laboratoarele se cresc șobolani pentru a uh, colecta aceste date istorice. EFSA nu face niciodată experiențe, nu publică date, nu publică, de, de exemplu, analize ale sângelui uh, șobolanilor, uh, și EFSA nu a solicitat niciodată teste pe termen lung, așa cum am spus, și a acceptat confidențialitatea alcătuirii chimice a Roundup compoziția chimică acestui erbicid uh, cade sub uh, efectul confidențialității. Deci avem uh, un efect de glifosat pe celule, nu este foarte toxic, devine toxic după ce e diluat, dar Roundup aici pe grafic este foarte toxic, de 10, poate de la 10, de la 10 până la 100 de ori mai toxic decât glifosatul, dar acest efect este ascuns pentru că principiul principiul activ uh, este ascuns în, uh, în um, substanța chimică. Uh, e vorba de compuși poliexofidați PU 105, care apare în foarte multe ierbicide. Aceste substanțe nu sunt studiate sau sunt studiate doar pe termen foarte scurt de către statele naționale, de către statele membre, dar nu și de către EFSA. Și chiar și acum, datele cu privire la uh, analizele de sânge și co- conținutul de glifozat sunt uh, uh, închise într-un uh, laborator de cercetare din uh, Germania. EFSA nu poate da publicității <coughs> aceste uh, date. Uh, um, nu le poate difuza în, uh, în domeniul public. Deci, Uh, Roundup este mai, uh, mai uh, toxic decât glifozatul. Deci celulele umane mor. Eh, dar doar după ce un cinci eh, șobolani au fost eh, hrăniți timp de 90 de zile cu cereale care au fost tratate cu erbicii. Deci, deci aș dori să vă întreb cine este serios, cine este corect și cine este compromis. Există un conflict, conflict de interes de mare amploare care a fost evidențiat de către comunitatea științifică. Așa numitele date istorice pe care EFSA le folosește pentru, pentru șobolanii testați, Uh, care sunt uh, folosite pentru, de către companii și de către EFSA pentru uh, comparații nu sunt corecte. Știți că în mod normal ar trebui să lucrăm cu 50 de șobolani, șobolanii să fie hrăniți până când dezvoltă tumor și așa mai departe. Acești uh, cobai de control uh, sunt hrăniți cu furaje care nu sunt uh, evaluate din uh, punctul de vedere al uh, conținutului de pesticide și de OMG-uri. Dar noi știm că hrana lor conține pesticide și OMG-uri. Știm că datele istorice sunt măsluite pentru că știm cu siguranță că această hrană, furajele, sunt pline de OMG-uri și de ierbicide. Încă o dată EFSA se ascunde după scuza datelor confidențiale o comparație pentru uh, porumbul modificat genetic a dovedit că chiar și după 90 de zile uh, animalele dezvoltă tumori, dar EFSA a respins concluziile acestui studiu spunând că nu se bazează pe date istorice. Comunitatea științifică a spus că uh, evaluarea OMG-urilor nu s-a făcut pe termen lung. A fost o concluzie care a fost publicată săptămâna trecută am, am uh, analizat 19 de OMG-uri și în toate cazurile, uh, în 90 de zile, uh, um, rinichii și ficatul se îmbolnăvesc de exemplu, 40% din substanța ajuns în, în, în, în um, rinichi. E vorba de organisme care purifică organismul. Deci principiul activ, și aici mă apropiu de concluzie, Uh, deci principiul activ uh, al toxicității pentru Roundup și probabil și pentru alte pesticide asupra uh, ființelor umane și al mamiferelor este ascuns. Principiul activ al plantelor, care e evaluat pe termen lung, singurul uh, evoluat pe termen lung, nu este uh, principiul activ de toxicitate, toxicitate asupra oamenilor și asupra uh, mamiferelor. Ar fi și o prostie să considerăm acest lucru în toate cazurile. Apoi, datele sunt uh, ascunse uh, pe baza uh, pretextului normelor istorice, pentru că aceste uh, norme istorice se bazează pe hrană care sunt, e contaminată de OMG-uri și de pesticide. Deci se folosesc pentru comparație datele greșite. Deci, așa cum uh, au spus mai mulți cercetători, am dori ca uh, datele cu privire la mamifere uh, și care au dus la punerea pe piața Roundup în Europa să fie puse în sfera publică. De ce? Pentru că este singurul mod în care Comisia Europeană nu ar mai trebui și statele membre nu ar mai trebui să cheltuie bani, pentru că astfel toată expertiza internațională de 1400 de cercetători și oricine ar putea să uh, intre pe uh, pagina internet și să studieze protocolul pe care EFSA l-a acceptat pe deplin și care ar permite transparența și democrația în Europa pentru produse care ne vizează pe fiecare dintre noi pe copiii noștri și pe toți cetățenii pe care dumneavoastră îi reprezentați. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Seralini, și acum dăm cuvântul domnului Bergman. Ok, thank you. Thank you. Dear honorable members, um, dear... Stimați deputați, doamnă președinte, EFSA salută această ocazie care îi se oferă pentru a lămuri niște aspecte legate de chestiunile legate de această uh, publicare și a lucrării domnului uh, Seralini de anul trecut și a colegilor săi, care își propune să prezinte rezultatele unui studiu făcut timp de doi ani asupra șobolanilor legate de uh, influențele toxice ale acestor produse modificate genetic. În concluzie, autorii studiului arată că organismele modificate uh, genetic și nivelurile scăzute de glifosat în concentrații sunt uh, sub limitele sigure din punct de vedere oficial. Dacă se întâmplă așa, ea, e, problema este foarte serioasă. Prin urmare, există un mandat din partea DG Sanco, care a fost uh, emis uh, pe 26 septembrie, după o săptămână, care a cerut ca următoarele cinci aspecte să fie abordate urgent. Să fie revizuită publicarea, publicația științifică a domnului Seralini și colegilor, să lămurească uh, și să ceară lămuriri din partea autorilor, să consilieze Comisia Europeană cu privire la publicarea acestor date științifice și uh, pentru ca eventual să-și regândească decizia anterioară. Să țină seama de mm, evaluările de risc care s-au făcut în statele membre și faptul că evaluarea autorităților germane uh, Uh, care răspund, care răspund de evaluarea uh, actuală. Din fericire, a avut loc o reuniune a grupului uh, consultativ EFSA chiar în aceeași săptămână. Și EFSA a um, inițiat o colaborare cu acest for pentru a aborda această chestiune. Forul cu pricina Uh, are reprezentanți uh, din partea fiecărui stat membru uh, și Islanda, Norvegia și Elveția. Și asta îi dă EFSA posibilitatea de a reuni toate forțele pentru a aborda această chestiune evaluării riscurilor pe o temă atât de importantă. Așadar, agenția EFSA a invitat statele membre să discute această uh, această publicație și foarte mulți au arătat că mm, revizuiesc de fapt aceeași, același, aceeași publicație științifică și am convenit că cei care sunt interesați să analizeze această publicație să o facă împreună, să lucreze împreună și să-și compare rezultatele pe parcurs și să inițieze o serie de teleconferințe pentru a face schimb de informații pentru a discuta interpretarea acestor date, astfel încât să putem lămuri și rezolva problemele pe măsură ce avansăm. Șase state membre uh, au luat parte la consultare. De la început până la sfârșit toate statele membre au fost invitate. Uh, Comisia Europeană a cerut uh, o consiliere uh, urgentă, ceea ce înseamnă că s-a creat o, un grup multidisciplinar și am analizat această publicație în două etape. Deci un grup din personalul EFSA care are competențe uh, statistice și construcția experimentală uh, Uh, aspectele legate de chimie și toate celelalte au făcut o revizuire inițială, urgentă, a acestei publicații uh, și rezultatul a fost publicat pe 4 octombrie, deci după câteva zile. Deci e un lucru pe care l-am făcut repede și am făcut-o uh, ca să ținem seama de obiectivele studiului și anume aceea de a înțelege structura modelului statistic folosit și pentru a identifica posibilele lacune pentru a cere lămuriri din partea autorilor pe această temă. Am dorit, evident, să fim în măsură să putem consilia Comisia Europeană cât mai repede cu putință. Pentru a ne asigura că există o deplină înțelegere a acestui uh, studiu care stă la baza uh, articolului științific, științific EFSA a invitat uh, autorii să îi spună, să-i dea informații pentru a înțelege pe deplin despre ce era este vorba. Răspunsul a fost transmis de profesor Seralini pe, în octombrie și cererea de lămurire. Și uh, am fost foarte dezamăgit să constatăm că informațiile, precum raportul studiului care conține toate informațiile, susține că este relevant, care susține că este relevant pentru siguranța alimentară, nu este cunoscut de către comunitatea aceasta care face evaluarea riscurilor. Dorim, deci, o, un nivel de detaliere similar pe 28 noiembrie, în declarația finală a EFSA a apărut care răspunde termenilor de referință ai Comisiei și în uh, evaluarea permanentă făcută de statele membre care s-au făcut separat de către Belgia, Danemarca, Franța, Germania, Italia și țările de jos. Procesul de evaluare continui a statelor membre raportoare pentru acest uh, ierbicid și uh, și de către Germania, cât și domnul Seralini și ceilalți, uh, au răspuns acestor uh, critici pe 9 noiembrie, a fost foarte util, dar tot nu am primit întrebări la toate întrebările pe care le-am pus, dar în acel moment sigur că mai apărut și alte întrebări uh, și cred că într-adevăr s-au făcut eforturi serioase. E, acest articol nu a inclus uh, raportul uh, studiului. Concluzia evaluării EFSA analizează această chestiune uh, și eh, experii statelor membre au eh, gândesc la fel. Deci un acord general ine seama de această revizuire, de această analiză eh, și studiul, așa cum este el descris, nu permite să se acorde încredere concluziilor așa cum au fost ele raportate. Deci nu am văzut raportul, dar concluziile care sunt trase în articolul uh, științific cu pricina nu sunt uh, argumentate în articol așa cum se prezintă el. Și, foarte important, concluziile nu puteau fi uh, trase pe baza unor diferențe între două incidente, între grupurile tratate și grupul martor și analizele din raport, așa cum au fost ele prezentate în raport. Și acest lucru, de fapt, a fost uh, recunoscut de altfel în uh, articolul pe care l-ați publicat, în care ați arătat că grupul studiat era prea mic pentru a, putea, pentru a se putea trage uh, concluzii cu, cu privire la mortalitatea și toxicitatea pe termen lung. Și suntem întru totul de acord. Pe baza informațiilor venite de la autoritățile germane, s-a lămurit treaba că studiul uh, Uh, și raportul nu are consecine asupra evaluării glifocidului. Uh, și EFSA nu a considerat aadar că este cazul să redeschidă, să redeschidă evaluarea în acest moment. Uh, prin urmare, pot să spun că și la ora actuală ne aflăm în aceeași situație. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Și acum, uh, din partea Comisiei, domnul Ladislav Mico. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc pentru faptul că m-ați invitat aici. În primul rând vreau să mă mulțumesc pentru că ați organizat această audiere și ne-ați dat uh, ocazia să revenim la acest uh, studiu al profesorului Seralini la câteva luni după dezbaterea care s-a început astă toamnă și să vă explic ce a făcut comisia de atunci. În primul rând vreau să vă mai spun că uh, Comisia a luat notă de studiu și a cerut EFSA să revizuiască acest studiu urgent. Deja reprezentantul EFSA a vorbit despre concluzia care la care s-a ajuns pe 28 noiembrie și, din punctul nostru de vedere, aș vrea să vă mai spun că uh, Eh, comisia crede că această concluzie trasă de EFSA este, s-a produs în urma unui proces transparent. Toate agențiile statelor membre au avut posibilitatea de a contribui și de a pune întrebări eh, la timp și subliniez din nou faptul că șase agenții din șase state membre binecunoscute au ajuns practic la aceleași sau foarte asemănătoare concluzii, ceea ce, după părerea mea, confirmă foarte clar exactitatea activității EFSA. Cu toate astea însă, și în același timp trebuie să vă spun că Comisia știe că studiul domnului profesor Seralini pune o serie de întrebări foarte importante la nivelul publicului cu privire la performanța Uh, și executarea cerințelor cu privire la siguranța alimentară, uh, în special în ceea ce privește testarea pe termen lung a OMG-urilor. Și vreau să vă mai spun că Comisia este întru totul dispusă să abordeze aceste chestiuni și să liniștească publicul. Uh, și în acest sens am două informații. În primul rând, adoptarea recentă a regulamentului privind uh, cererile de autorizare a OMG-urilor pentru alimente și furaje care lămurească, lămuresc uh, procedura. În special, noul regulament impune uh, Uh, un studiu de pe 90 de zile cu privire la toxicitate anterior solicitării și uh, inclusiv uh, studii potențiale pe 2 ani dacă există efecte negative potențiale care reies din alte studii. Și în al doilea rând, în urma dezbaterii recente, Comisia recunoaște nevoia de a face studii pe termen lung a toxicității OMG-urilor pe baza unor standarde științifice transparente pentru a oferi oferi consumatorilor uh, uh, cunoștințe și pentru a-i liniști cu privire la această evaluare privind toxicitatea. Prin urmare, o cerere de ofertă deschisă uh, pentru astfel de cazuri vor, vor fi lansate în toamna acestui an, deschisă oricărei entități care are competența necesară, necesară inclusiv echipa profesorului Saralini. În ce privește independența EFSA, vreau să vă mai spun că uh, DG Sanco susține dorința EFSA de a-și consolida în continuare normele sale de independență și vă reamintesc uh, constatările Curții de Conturi care a arătat recent că în comparație cu alte agenții europene, EFSA și AMEA sunt deja agențiile uh, cele care respectă cel mai strict aceste cerințe. Mai subliniez și faptul că susținem inițiativa Secretarului General mandat al, a Comisiei pentru a crea linii directoare privind uh, conflictul de interese și transparența pentru toate agențiile. Cât privește accesul la date, vreau să vă spun că EFSA pe 14 ianuarie anul ăsta a lansat o inițiativă foarte transparentă și amplă care va permite accesul și mai larg la uh, concluziile sale. O ilustrare foarte concretă e decizia de a face ca toate în datele uh, pe aceste teme să fie disponibile pe site-ul său uh, uh, web, având în vedere interesul larg cu privire la OMG-uri. Și forma pe care o va îmbrăca este exact cea care ne este tuturor disponibilă și în care o primim de la solicitant. Această inițiativă nu reprezintă o modificare a politicii privind dosarul uh, solicitantului. Toate datele științifice, inclusiv datele brute pentru OMG-uri, au fost întotdeauna comunicate de către Comisie și EFSA la cerere. De exemplu, toate cele 21 de, satele, uh, de date referitoare la glifosat. După cum știți, prima evaluare s-a făcut ca la oricare alt pesticid de către autoritățile statelor membre și în special în Germania, astfel încât datele brute disponibile există în Germania și trebuie cerute acolo. Noi nu avem o competență anume să divulgăm niște date care sunt deținute de către autoritățile germane. Vreau să vă mai spun că am reflectat discuția privind glifosatul uh, cerând o reevaluare completă de la bun început a tuturor informațiilor disponibile privind glifosatul într-un nou, într-o nouă evaluare care a început în, în mai anul trecut în Germania și va fi finalizată până, la dece- până în decembrie uh, anul acesta și având în vedere că aprobarea uh, curge până în 2015, sunt uh, sigur că nu vor mai exista alte întârzieri. Vom avea așadar o evaluare nouă și completă cu privire la impactul potențial al glifosatului. Asta e tot și mulțumesc. Mulțumesc. Și acum deschidem uh, dezbaterea. Începem cu doamna Gres. Mulțumesc, doamnă președinte, că mi-ați dat cuvântul. În primul rând vreau să salut uh, curajul și uh, perseverența petiționarilor care s-au prezentat aici și vreau să-i asigur de sprijinul grupului nostru politic. Pe 25 mai, de altfel, a avut loc o mobilizare internațională la care am participat împreună cu uh, mulți milioane de cetățeni împotriva lui Monsanto, ceea ce înseamnă că tema pe care o abordăm astăzi e una care frământă foarte tare cetățenii planetei. Ei bine, vreau să vă spun că avem îndoieli foarte serioase legate de evaluarea riscurilor uh, legate de OMC, pentru că există foarte multe, prea multe conflicte de interese. Fiecare dintre noi uh, știe uh, doamna, despre doamna Benati, care este, deține mai multe funcții, printre care, care sunt în conflict de interese. Așadar, în numele grupului verzilor, suntem foarte îngrijorați cu privire la creșterea uh, impactului acestor întreprinderi cu privire la cari- asupra carierelor științifice, asupra publicațiilor, asupra produselor de cercetare, cât și presiunile crescânde asupra negocierilor atunci când e vorba de acorduri comerciale. În această situație, uh, Uh, cetățenii, oamenii politici, din ce în ce mai mult uh, cu toții, uh, doresc garanții și cer garanții, adică studii științifice, independente, care să se poată contrazice unele de pe altele și să fie făcute pe termen lung vrem să vă spunem că nu vom avea încredere în agenția EFSA decât în momentul în care nu vor mai exista conflicte de interese și, evident, am foarte multe întrebări. Precum, nu ar trebui să reanalizăm în profunzime procesul de expertizare științifică? EFSA nu ar trebui poate să-și regândească metodologia de evaluare a riscurilor? De ce agenția EFSA se încăpățânează să refuze studiile toxicologice pe termen lung? și uh, pentru comisie uh, aș ruga-o și aș dori foarte mult să știu ce face ca să susține EFSA în misiunea sa de serviciu public, pentru ca, în fine, noi, oamenii politici și cetățenii, să avem acces la, une, uh, la studii independente. Și, în fine, vreau să mai uh, cer și să mai întreb, fiindcă suntem foarte mulți deputați din toate grupurile politice care am transmis o scrisoare Comisiei pentru a face uh, o propunere de creare a unui cadru legislativ în legătură cu această chestiune a procesului de expertiză și conflictul de interese. Unde, în ce situație ne aflăm pe această temă? Și în concluzie, vreau să vă spun din nou care este poziția grupului meu, adică al verților, și care de fapt este poziția majorității cetățenilor europeni, după cum o demonstrează ultimele sondaje. Așadar, atâta timp cât vor exista riscuri și îndoieli va exista și nevoia absolută de a avea un moratoriu cu privire la utilizarea culturilor de OMG în Europa. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc și eu. Domnul Naiar. Ja, eh, vielen Dank, auch vielen Dank. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult pentru această petiție, pentru că această petiție ne atrage atenția, cum se întâmplă adesea, asupra unei probleme de bază. Și noi, ca autoritate de legiferare, poate că nu acordăm suficientă atenție uh, EFSA, Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară. Petiționarii pun sub semnul întrebării tocmai independența EFSA. Vreau să vă spun uh, de la bun început că noi de la Comisia pentru Petiții considerăm că este o problemă uh, foarte tehnică. Până la urmă e o problemă de viață și viața de fapt e un risc în sine. De când am venit pe lume sunt confruntat cu riscuri și nu numai eu. Deci uh, se pune întrebarea cum clasificăm riscurile. Însă dau dreptate petiționarului asupra unui punct și anume că trebuie să avem anumite așteptări de la o uh, autoritate în domeniul siguranței și în primul rând să fie independentă, cu adevărat independentă. Însă absolut independentă ar însemna să fie total singură și nu putem cere uh, unei astfel de autorități să aibă ea singură toată această, această expertiză. Când am acum o a treia observație. Deci, evident că trebuie să garantăm independența EFSA, dar trebuie să-i garantăm și accesul la cunoștințe de specialitate, la o expertiză specifică. Toate aceste tipuri de cunoștințe nu sunt uh, atât de ușor disponibile, nu e atât de ușor să le obții pe cât se crede. Noi, uh, pe plan politic, ne dorim multe, ne dorim în primul rând independență și sigur că asta depinde și ce, ce înseamnă un expert, ce înseamnă un expert și ce înseamnă un lobbyist. Pentru că dacă EFSA ar fi 100% independentă, uh, poate nu ar mai avea acces la tot felul de cunoștințele experților. Trebuie să vă spun foarte deschis că astăzi la Comisia pentru Petiții nu mă simt în stare să deznod toată această problemă. Mi se pare o problemă foarte, foarte specializată și cred că comisiile competente ar trebui să discute despre ea. Noi dorim ca EFSA să existe, dorim ca ea să ia decizii independente, pentru că cineva trebuie să ia aceste decizii. Însă vă spun, vă uh, prevăd încă din capul locului că indiferent ce petiție luăm uh, din acest domeniu, se va ajunge până la urmă la chestiunea independenței. Însă eu cred că este nevoie de uh, contribuția comisiilor specializate aici. Sunt de acord că e un subiect important, dar uh, nu sunt în stare să spun prea multe. Eu, ca membru al Comisiei pentru Petiții, mă simt depășit aici. Cred că este o chestiune specializată care merge mult prea profund și deci recomandarea mea este să transmitem această petiție Comisiei competente ca să poată să descurce această problemă, să o descâlcească, pentru că altfel noi nu vom reuși. Ne putem da cu părerea, sunt de acord că eu am am o anumită educație, am uh, o anumită formare și nici chiar eu nu pot fi descris ca 100% independent, pentru că cine e independent complet până la urmă? E greu, e greu de zis și de aceea și avem autorități care funcționează în interesul nostru, însă e greu să le desprinzi de interesele economice. Cunosc problemele menționate, consider că sunt într-adevăr probleme, după cum se spune, însă analiza problemelor e un lucru, găsirea unei soluții care să țină, care să fie solidă, este alta și este de competența comisiilor specializate. În legătură cu EFSA, Bine, știți că întotdeauna ultima observație este cea decisivă și este cea care este criticată după aceea. Așa este și cu EFSA, de fapt, și sigur că noi, noi ne dorim ca ea să poată acționa suveran și independent. Mulțumesc, domnule Iar. Domnul Taylor. Yes, thank you very much. Mulțumesc. Doamna Aucan, în primul rând vreau să mulțumesc petiționarilor pentru că au venit aici, domnului petiționar, uh, Eh, sper că va avea acces la, la studiu. M-a uimit când am auzit că EFSA nu are acces la uh, studiul profesorului Seralini. Pentru că, de fapt, ar avea nevoie de acest lucru și aș dori să mă întorc către EFSA acum. Și noi avem nevoie de acces la rapoartele dumneavoastră de studiu. Avem nevoie de transparență de plină. Deocamdată lucrăm eh, pe testele clinice și sper că vom avea succes în obținerea unei transparențe de pline, după cum s-a spus adineaur, și în legătură cu ombudsmanul, sper că vom avea în continuare un ombudsman independent, așa cum avem acum, un ombudsman clasic, independent. Ei bine, ombudsmanul acum doi ani s-a pronunțat în chestiunea Agenției Europene a Medicamentelor, într-o chestiune de transparență, s-a pronunțat clar și a spus că uh, preocuparea primordială este sănătatea umană. A spus asta uh, Agenției pentru Medicamentele, a spus că trebuie să divulge informațiile din rapoarte. Sigur, asta s-a decis atunci și am putea să solicităm uh, Agenției Europene a Medicamentelor să transmită EFSA informațiile, informațiile necesare. Trebuie ca aprobarea acestui OMG să se facă pe baza unor informații ușor accesibile. Deci, accesibile cetățenilor uh, preocupați de subiect. În legătură cu hotărârea ombudsmanului privind Agenția Europeană a Medicamentelor, uh, a fost atât de greu, a fost atât de greu să se obțină, a fost atât de greu să se explice comisiei acest lucru. Eu sper că și EFSA a înțeles că avem nevoie de acest lucru ca uh, bază pentru accesul la date, la toate datele. Unde sunteți, stați așa și dumneavoastră trebuie să transmiteți datele respective. Domnului Peter Iar, vreau să-i spun și lui ceva. Conflictul de interese este un criteriu obiectiv stipulat în statele care au un bun uh, drept uh, administrativ pe care ni-l dorim și în Uniunea Europeană. Pe baza Convenției avem dreptul la o bună administrare. Și acolo există criterii obiective foarte precise. Adică dacă ai interese economice sau personale, adică dacă soția sau altcineva este acolo, indiferent de ce persoană minunată ești, și soția întotdeauna își face treaba bine, tot e vorba de un conflict de interese. Dacă e vorba de niște bani, dacă e vorba de interese personale, e conflict de interese și nu trebuie să mai dezbatem aici în Parlament, de fapt, dacă uh, este acceptabil sau nu ca la EFSA să fie conflicte de interese. Situația este clară. Întotdeauna găsim scuza că ai noștri sunt adevărații experți. Haideți să fim serioși. Mulțumesc, doamna Vertman. Mulțumesc, doamna președinte. Ă, ca și Margaret, aș putea și eu să spun câteva lucruri, însă am să mă refer însă doar la câteva aspecte pe scurt. În legătură cu conflictul de interese, cred că uh, nici nu e cazul să mai discutăm. Evident că ne dorim studii independente, însă, înainte de toate și mai ales dorim să avem acces la rezultate. Pentru că știm cu toții ce înseamnă modificat genetic. De altfel am și văzut în aceste imagini, printre altele, și cred că este un semn trist al vremurilor noastre că mai e cazul să discutăm despre acest lucru. E cu adevărat trist. Toate condițiile toxicologice sunt clare pentru mine încă din uh, școala generală sunt clare aceste lucruri. Uh, cred că aceeași discuție s-ar uh, purta și într-o școală generală la mine în oraș. Nu știu de ce mai discutăm aici și vreau să-l felicit pe petiționar pentru curaj. Mi-aș dori ca mai mulți cetățeni de-ai noștri să aibă atât curaj. Mulțumesc! Mulțumesc tuturor! Poate că domnul Seralini dorește să mai ia cuvântul? Am să fiu succint. În primul rând, domnule reprezentant al Comisiei, Mă scuzați, spune președinta, mai avem o intervenție. Nu avea pedido la palabra... Mă scuzați, dar cerusem și eu cuvântul mai devreme. Vreau să vă mulțumesc pentru că îmi permiteți acum să intervin, doamnă președinte. Și vă rog să mă scuzați, domnule profesor Seralini, că v-am întrerupt. Vreau să mă refer la acest subiect foarte important. Vreau să mulțumesc petiționarilor și vreau să-i felicit pentru perseverența cu care au insistat asupra acestei chestiuni. Aș dori de asemenea să uh, mulțumesc profesorului Seralini pentru că a venit aici cu această prezentare. Discutăm un subiect care stârnește foarte multe interese diverse, interese private, interese de afaceri, e vorba și de interesul public, de interesul social. Este un interes al societății întregi, deci este o chestiune foarte complexă. Și aș dori, în primul rând, să-l întreb pe domnul profesor Seralini dacă ne-ar putea da mai multe detalii despre motivul pentru care a luat această decizie de a-și uh, păstra studiul în formă confidențială o perioadă. De ce a făcut uh, această alegere, dat fiind cât de mult timp a investit în acest studiu? Cu ce dificultăți s-a confruntat domnul profesor atunci când și-a desfășurat acest studiu? Și de ce fel de sprijin financiar a beneficiat pentru a desfășura această muncă. Și de ce după încheierea lucrării De ce de ce studiul a avut un impact public atât de mare, ieșind din contextul său inițial? De fapt, cred că aceasta este principala idee. Faptul că este atât de greu să ai acces la date, faptul că transparența lipsește și um, cercetători în grupuri mici sau grupuri mici uh, de reprezentanți ai societății civile de pe întregul glob încearcă să ducă o luptă imensă împotriva marilor holdinguri, cum este Monsanto care are mijloace financiare enorme și o influență foarte mare. Dacă privim chestiunea la nivel global, constatăm că pe fiecare continent au apărut conflicte între Monsanto și un număr tot mai mare de cercetători, cetățeni, experți, agricultori, consumatori, cultivatori, și deci toate acestea ridică dubii cu privire la activitatea acestei companii. Dată fiind situația, cred că noi, în Parlamentul European, suntem foarte conștienți de uh, cât de delicată este această problemă, de aceea trebuie să ne luăm deciziile pe o bază clară și trebuie să aplicăm și principiul precauției. Și anume, nu trebuie să punem la dispoziția consumatorilor produse sau alimente în componența cărora intră OMG-uri. Uh, și asta pentru că efectele pe termen lung ale OMG-urilor nu sunt cunoscute. Principiul precauției asta înseamnă, s-a ținut cont de el până acum. Trebuie să se țină cont de riscurile pentru întreaga populație și de aceea, din cauza potențialelor riscuri și există atâtea multe proteste, tot mai multe proteste la adresa acestei situații. În ceea ce privește poziția Comisiei, m-a șocat uh, atitudinea sa defensivă. Comisia argumentează că grupuri de experți din șase state și-au uh, dat deja verdictul șase grupuri de experți din șase țări, nu e așa de mult. Reprezintă, de fapt, chiar o minoritate dacă ne gândim că avem 27, în curând 28 de state membre în care s-ar putea crea foarte multe grupuri de experți. Deci să consider că rezultatele acelor grupuri de experți sunt uh, o sursă de adevăr uh, de necontestat, mi se pare exagerat. În același stil, Comisia spune acum, da, vom uh, solicita cercetări care vor fi disponibile în 2013. Poate că cererile respective, cererile de studii și de cercetări ar fi putut fi făcute mai devreme. Încă o idee în legătură cu independența cercetării și a cercetătorilor și a rezultatelor acestora. Ne confruntăm aici cu o chestiune dificilă și anume conflictul dintre interesul public și interesul privat în societate. Acest subiect este dezbătut în diverse moduri în diferitele țări, însă, în esență, este vorba despre faptul că uh, sunt uh, atacate entități publice care sunt independente, iar uh, centrele de cercetare devin, uh, devin întreprinderi private până la urmă. Deci, în mod normal, cetățenii se întreabă dacă acele grupuri sunt cu adevărat independente sau dacă depind de întreprinderi. Această preocupare este bine întemeiată și ar trebui să uh, fie abordată susținându-se mult mai mult institutele publice de cercetare. Acestea sunt singurele care pot garanta independența. Dacă ne dorim independență și eu cred că ar trebui să ne dorim. Până când se va soluționa această chestiune, eu cred că Parlamentul European și Comisia trebuie să fie foarte precauți. Trebuie ca principiul precauției să ne călăuzească și să evităm produsele care nu au fost uh, în mod clar testate, despre care nu s-a dovedit că sunt sigure De asemenea, ceea ce privește producția de, animal, de uh, hrană, de alimente pe bază de animale sau pe bază de plante, nu trebuie să fie permisă intervenția unor astfel de elemente și de substanțe. Pentru că este posibil ca acestea să aibă alte efecte pe termen lung decât se crede. Mulțumesc, domnul profesor Seralini. Mulțumesc foarte mult. Am să fiu succint în legătură cu fiecare punct. Domnule reprezentant al Comisiei, aș vrea să vă amintesc că glifosatul nu este tot una cu Roundup. Roundup este un amestec de zeci de elemente. Unele dintre acestea sunt mai toxice pentru uh, oameni și mamifere decât glifosatul. Și nu există niciun fel de evaluare a uh, efectelor pe termen lung a, ale Roundup în lume. Roundup este herbicidul cel mai folosit în lume, iar uh, o serie întreagă de OMG-uri au fost uh, crescute tocmai ca să absoarbă Roundup. Și astăzi EFSAS nu este capabilă să transmită datele brute privind nu doar glifosatul, ci și testele pe termen foarte scurt care au fost făcute doar de statele membre și care au fost făcute pe mai puțin de 10 animale cu privire la iritațiile oculare, de exemplu, la animale. Este o mare problemă în uh, lume pentru că există 150.000 de produse și probabil mai multe mii de pesticide la care accesul este liber, ceea ce este o mare problemă. Sunt de acord cu faptul că EFSA și alte agenții sunt responsabile de, de evaluarea produselor, dar ele nu au echipamentul necesar și au și conflicte de interese în, în evaluarea altor documente ale experților care strânesc un mare interes economic. Pentru că de 20 de ani toate statele membre au cerut universităților să colaboreze cu industria. Așadar, există o cooperare tipică care a uh, dus, de exemplu, la crearea datelor istorice pentru evaluarea acestor lucruri. Există legături specifice de interese și de aceea noi nu recunoaștem competența Consiliului Științific al EFSA pentru a reevalua ce am propus noi pe uh, gratis. Noi am propus să ne punem în comun datele uh, neprelucrate. Ne-am și întâlnit la Parlamentul European uh, și am putea face o conferință de presă și să spunem, uitați, aceste date vor fi puse pe internet și nu vor fi date doar EFSA, dar vom face asta doar dacă EFSA va face același lucru cu datele neprelucrate pentru analiza acestor pro produse, nu numai a OMG-urilor, ci și a pesticidelor. Este absolut necesar să existe această transparență ca să încheiem această dezbatere și să nu se mai cheltuiască atât de mulți bani de către Uniunea Europeană. Pentru că nu are rost dacă nu există în primul rând transparență, pentru că nu putem uh, interpreta datele neprelucrate ale niciunui comitet. Acesta este motivul uh, simbolic pentru care nu am transmis datele noastre nici EFSA, nici altora care le-au cerut. Să știți că Richard Goodman este omul Monsanto și a fost introdus pentru a cere revizuirea mai multor documente referitoare la OMG-uri și recent în domeniul și recent Food and uh, Animal Toxicology a retras un document în, din acest uh, domeniu. Un alt om de știință, un redactor șef de la o publicație importantă, a publicat un articol pe această temă în uh, așa zisa sa publicație științifică și a spus că lucrarea mea este un eșec abject. Însă, această persoană este exact persoana care deține brevetul pentru transformarea plantelor ca acestea să devină tolerante la Roundup. Deci sunt foarte multe conflicte de interese și sunt de acord cu domnul John 100% că ar fi bine să avem o lume independentă și fără conflicte în acest context. De aceea am propus mai multor comisii inclusiv Consiliului de Ministri UE, să avem uh, exper o expertiză reală pornind de la datele neprelucrate, în loc să uh, ne bazăm pe uh, date subiective. Și de asemenea să avem tra o transparență a datelor neprelucrate. Și de asemenea să încercăm să ajungem la un fel de independență a universităților care tot mai mult depind de industrie pentru că așa se cere. Li se cere să meargă să ceară finanțare de la, um, de la marile întreprinderi. Aceasta nu cred că este o chestiune ce ține neapărat de EFSA sau de comisie. Obligația transparenței privind datele neprelucrate este un lucru foarte important și s-ar putea face la nivel european, dacă sunteți de acord. Iar apoi, transparența analizelor de sânge. Pentru că astăzi uh, formula Roundup este, uh, este ținută secretă ca să nu se cunoască exact ce elemente din Roundup sunt toxice. În încheiere, aș vrea să spun, să vă spun, domnule Ramon, de ce nu a ajuns studiul meu la un public mai mare. Pentru că, de exemplu, într-o zi, într-un mare ziar din Franța, Le Figaro, s-a luat un interviu lui Gerard Pascal. Și acesta a spus că uh, documentul meu nu e bun. mie mi-a luat patru luni să public acest studiu și iată că într-o singură zi ziarele celelalte au preluat această informație și uh, asta fără să știe că persoana respectivă dorea să evite realizarea testelor uh, cerute de mine. Este vorba de o persoană care a participat chiar la numirea experților din Consiliul EFSA. Eu cred că sunt foarte multe conflicte aici. Această persoană este și directorul uh, unui așa zis organism independent de expertiză din Franța. Deci e clar că sunt foarte multe conflicte de interese care nu sunt dezvăluite și pe care eu le știu pentru că am fost implicat în acest proces timp de 9 luni și am ieșit din acest proces ca să desfășor acest experiment. Mulțumesc tuturor! Thank you to you all. Mulțumesc tuturor! Am ajuns la finele acestei uh, dezbateri extrem de aprofundată. Cu toții ați uh, prolungat, ați uh, contribuit, s-a vorbit despre transparență, despre participarea reală a cetățeanului pe baza informațiilor pe care le are la dispoziție. Avem o solicitare care a fost reiterată de colegi în intervențiile lor. Este vorba de publicarea de către EFSA a datelor care nu au fost încă făcute publice. Date care ar trebui să uh, faciliteze transmiterea de informații cetățenilor. Cred că putem considera că dezbaterea rămâne deschisă. Astfel vom putea să reflectăm mai departe. Dincolo de chestiunea transparenței, se mai pune și problema competenței. acestei instituții care trebuie să modifice regulamentele europene. Mai sunt și alte comisii competente în fond, poate că le putem invita, după cum propunea domnul Iar. Am putea invita aceste comisii să ne uh, transmită câte un aviz. Mă refer la Envi și la Agri, două comisii care ne-ar putea ajuta. Ce vă propun eu este să lăsăm deschisă această petiție ca să putem uh, analiza în continuare această chestiune și, de asemenea, să ținem cont de contribuțiile scrise transmise de petiționar, de uh, cel care nu a putut fi prezent astăzi. Deci, dacă sunteți de, de acord, această petiție rămâne deschisă. Nu aveți obiecții? Foarte bine. Deci, uh, ancheta continuă și invităm EFSA să dea dovadă de o transparență sporită. Vom uh, contacta comisiile competente pentru a le solicita precizări. Mulțumesc încă o dată tuturor participanților la dezbatere, domnului Seralini și reprezentantului EFSA și trec la următorul punct de pe ordinea de zi. Petiția adresată de domnul Wiebke Reinhardt, de cetățenie germană, care este însoțită de peste 2500 de semnături și se referă la etichetarea uniformă a alimentelor și a produselor alimentare modificate genetic. Mai avem încă o petiție, petiția numărul 807 pe 2012, în același sens depusă de domnul Michael Grosshardt, tot de cetățenie germană. Petiționarii nu sunt prezenți în sală, deci vă propun să dăm direct cuvântul reprezentantului Comisiei, domnul Mico. Yeah. Okay, thank you very much. Uh, let me to be short on the issue of labor. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru invitație. Încă o dată aș dori să reamintesc că interesul Comisiei și angajamentul Comisiei de a se asigura uh, că OMG-urile aprobate în Europeană sunt sigure. În ceea ce privește etichetarea acestora, am dorit să sprijinim uh, punctul de vedere al petiționarului în legătură cu nevoia de a eticheta produse care conțin sau care sunt produse pe bază de OMG-uri care ar asigura libertatea de opțiune, de alegere. Aș dori să vă reamintesc că avem uh, o legislație în aplicare în spațiul european care uh, a hotărât că produsele din animalele hrănite de către OMG nu sunt acoperite de prevederile cu privire la OMG pur și simplu pentru că nu pot fi detectate urme de furaj OMG în um, ouă, în carnea, în uh, laptele acestor, uh, de la aceste animale. De asemenea, nu uh, se pot folosi etichete fără OMG-uri dacă nu se uh, aplică, să nu se respectă toate criteriile din regulamentul uh, privind alimentele fără OMG-uri. Comisia a analizat respectarea acestor uh, criterii și încearcă să vadă dacă e nevoie de o armonizare în acest domeniu, studiul urmând să fie publicat la mijlocul acestui an. Sunt de acord cu petiționarii că produsele convenționale și uh, biologice nu ar trebui să conțină uh, OMG-uri și bineînțeles că ar trebui să avem reguli care să ne permită acest lucru. În concluzie, aș dori să spun că drepturile consumatorilor cu privire la libertatea de uh, alegere sunt uh, respectate și în, uh, încercăm să facem domenii, uh, progrese și în domeniul uh, produselor etichetate fără OMG-uri. În orice caz, vă vom transmite date suplimentare. Mulțumesc foarte mult, domnul Iar, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că suntem cu toții de acord că este unul din drepturile omului să știi ce cumperi și să știi cum au fost produse respectivele lucruri. Și ce e valabil la mașini e valabil și la alimente fără îndoială. Așadar, principiul transparenței este valabil și mai ales în legătură cu uh, modificarea genetică, este clar că avem prea puțină transparență. Știm că există uh, tehnologie genetică roșie, galbenă și verde. Cea roșie e folosită în medicină, de exemplu pentru producerea de tablete de insulină. Și cred că trebuie să se știe cum sunt produse aceste tablete, de exemplu, dacă sunt bazate pe substanțe modificate genetic sau nu. Este o modificare genică făcută în laborator. Unii nu știu nici măcar când cumpără brânză dacă a fost produsă pe baza unui ferment modificat genetic sau nu. Nu apare uh, un OMG în produsul final, ci poate într-unul uh, uh folosit pentru realizarea acestuia. Apoi există și tehnologia uh, genetică numită verde. De exemplu, uh, cumpărăm lapte de la vacă, dar nu știm dacă vaca cumva a fost hrănită cu furaje modificate genetic. Deci simt care va fi uh, răspunsul comisiei și anume că procesul nu este încheiat, dar cred că comisia trebuie să garanteze transparența și accesibilitatea informațiilor pentru cetățeni care nu știu neapărat despre ce este vorba. Uh, la fel ca și la petiția uh, anterioară, nu trebuie să uităm că e vorba de o tehnologie nouă pe care trebuie să o cercetăm în continuare și dacă nu noi o facem, dacă nu Uniunea Europeană uh, nu face o evaluare a riscurilor, atunci o vor face alții. Și îmi pare foarte rău că foarte mult din foarte multe din cercetările realizate în domeniul OMG nu sunt făcute în Europa. Deci dacă noi nu facem nimic, dacă noi nu cercetăm și nu analizăm riscurile, atunci o vor face alții pentru noi. În cele din urmă vreau să vă spun că eu sunt un mare susținător înflăcărat al transparenței. Eu cred că oamenii trebuie să știe ce cumpără, ce înghit, ce mănâncă și nu sunt, nu cred că acest lucru trebuie să fie valabil doar pentru tehnologia genetică uh, verde, ci și pentru celelalte două. Studiile făcute de comisie abia acum ne sunt transmise, transmise eu cred că petiția trebuie să rămână deschisă până când vom avea toate rezultatele acestor studii. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu... A, îmi pare rău, nu am văzut cartonașul de înainte. Domnul Vocekovski. Sper că nu v-am stâlcit numele. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, am venit în mod special la ședința de astăzi uh, pentru aceste uh, petiții și sprijin această idee ca produsele care conțin OMG-uri să fie etichetate în mod corespunzător. Sunt Uh, de acord cu ce spunea antevorbitorul meu, cu domnul Iar, și uh, aș putea adăuga faptul că în ceea ce privește etichetarea OMG-urilor, e important uh, să-i uh, implicăm nu doar pe experții în biotehnologii, pentru că e foarte important și să avem Uh, cercetări cu privire la impactul OMG-urilor asupra sănătății umane și animale și impactului asupra mediului înconjurător. Și aceasta, acestea ar trebui să fie factorii determinanți, pentru că biotehnologia, până la urmă, uh, sunt uh, judecători și parte și de aceea răspunderea ar trebui să uh, cadă pe umerii care au, uh, deci a căror acțiune are consecințe asupra sănătății umane, dar și asupra mediului. Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție, pentru acest, acest schimb de vedere. Nu știu dacă dorește cineva să mai ia cuvântul. Uh, în urma lorilor de cuvânt, e clar că trebuie să cerem ca această, această petiție să fie tratată ulterior. Și vă propun să trecem la punctul 7 acum. 1160. E vorba de construirea două ferme eoliene uh, în zona de frontieră cehă Ustinach-Labem. Petiționarul este domnul Werner Sadig. E vorba de consecințele negative asupra acestui proiect asupra zonelor naturale germane. Vă mulțumesc. Care cuvântul doamna Copa? Domnul Kochman, mulțumesc foarte mult. Am participat la uh, reuniunea comisiei dumneavoastră, reuniunile comisiei dumneavoastră de mai multe ori. Aș dori să sintetizez acum ultimile evoluții uh, în acest dosar uh, din februarie încoace când uh, a fost discutată această petiție. Autoritățile de mediu cehe au finalizat procesul de evaluare a mediului acest proces a fost finalizat în luna aprilie anul curent. Autoritățile germane competente au fost uh, informate în legătură cu concluziile respective în aprilie anul curent, în 19 aprilie, dacă nu mă înșel, și autoritățile de mediu din Cehia au uh, publicat atât în cehă cât și în germană concluziile pe Uh, pagina internet a Agenției de Mediu din Cehia. Comisia a uh, studiat, a evaluat această procedură, procedura care a fost urmată și putem spune că din punct de vedere procedural, Comisia nu consideră că cerințele stabilite de către AIEA în legislația Natura 2000 uh, uh, au fost încălcate. Iar uh, pe fond, Comisia nu e în măsură să Uh, decide dacă dosarul trebuie aprofundat, însă între timp uh, comisia a primit o plângere care a fost înregistrată, o reclamație care a fost înregistrată la începutul acestei luni și comisia evaluează această uh, plângere. Pe baza acesteia, comisia va hotărâ dacă uh, va fi necesară deschiderea unui proiect pilot și dacă această chestiune trebuie tratată cu autoritățile cehe sau nu. Deocamdată însă Comisia nu mai poate face nimic pentru că Comisia nu poate să uh, lanseze o procedură de infringement în legătură cu un proces care încă nu a fost încheiat. Deci, în legătură cu un proces care este încă în curs. Iată, pe scurt, concluziile mele. Domnul Iar. Mulțumesc, domnule președinte. Discutăm uh, despre planurile de construcție a unui parc eolian la granița dintre Cehia și Germania. Este vorba de instalații cu 135, de o înălțime de 135 de metri în vecinătatea unui domeniu natural protejat. Aș vrea să mă refer aici la directiva evaluărilor de impact asupra mediului și să uh, vă atrag atenția că acesta este uh, un subiect legat de uh, domeniul transfrontalier. Este vorba de terenul pe care se s-ar afla instalația și de terenul afectat. Deci, cred că ar trebui să găsim o procedură mai bună pentru soluționarea acestui dosar. Cred că ar trebui ca cele două state să ia o decizie împreună. Uh, pentru că altfel uh, uh, ce se întâmplă când statele membre fac proiectele mai dificile la graniță ca să aibă efecte asupra statului vecin? Nu e bine nici așa. Apoi, eu v-am mai rugat să mai introducem, să introducem acest punct pe ordinea de zi uh, Uh, comisia a spus că există o plângere în acest sens și eu aș vrea să întreb Comisia dacă crede că pe baza acestei plângeri se poate lansa o procedură de infringement, pentru că din informațiile pe care le am eu la dispoziție nu este vorba de uh, încălcarea legislației comunitare uh, pentru acest proiect, ci este vorba de uh, o încălcare a unei anumite directive. Vă rog să-mi spuneți dacă ați lansat deja această procedură de infringement sau încă nu. Și apoi să-mi spuneți dacă nu ar fi cumva logic dacă Comisia consideră că trebuie să dea curs acestei plângeri care vizează ă, nu ar trebui să țină cont și de planurile respective la care se referă plângerea Apoi, Republica Cehă are un uh, aspect specific și anume din octombrie regulile jocului vor fi modificate în acest domeniu. Până în octombrie, uh, ieri ar fi fost guvernul central responsabil, însă din octombrie numai autoritățile regionale vor avea competențe în uh, privința acestor instalații eoliene. Deci, uh, la ora actuală, guvernul central, administrația centrală a dat undă verde acestui proiect, iar din octombrie administrația regională va prelua controlul proiectului și administrația regională este clar împotrivă. Deci, uh, ar fi poate un uh, motiv să vă gândiți din nou la procedura pe care doriți să o deschideți și poate să o opriți. Și încă o întrebare adresată Comisiei. Ce poate să facă Uniunea Europeană, ce poate să întreprindă pentru a proteja domeniile unde uh, sunt păsări ocrotite, uh, pentru ca acestea să fie, să rămână zone ocrotite de ambele părți ale graniței. Ce putem face pentru a implementa cu adevărat protecția acestor specii? Cam atât deocamdată. Cred că îmi cunoașteți părerea personală. Eu am mai vorbit despre acest subiect aici la comisie. Dacă la nivelul Uniunii Europene uh, stabilim astfel de domenii protejate, uh, domenii de protecție a naturii, Natura 2000, uh, domenii unde păsările sunt ocrotite, dacă o facem haideți atunci să nu mai fie negociabile aceste domenii protejate de dragul unor parcuri eoliene. Uh, sau pur și simplu să nu mai stabilim astfel de, uh, protect, de zone de protecție naturală, dacă vrem după aceea să le încălcăm. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Iar. Doriți? Uh, comisia, reprezentantul Comisiei dorește să răspundă, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește procedura de infringement, așa cum am spus, Comisia poate, nu poate deocamdată să lanseze o procedură de infringement pentru că procesul nu a fost finalizat. Ceea ce înseamnă că nu a fost autorizat niciun proiect. Dacă Comisia confirmă că obiecțiile uh, petentului sunt uh, corecte, atunci vom lansa un proiect pilot și vom uh, solicita autorităților cehe să ne informeze în legătură cu procedurile care au fost uh, lansate până acum. Dar, deocamdată, procesul este în curs. Probabil că va continua încă un an, deci Comisia nu e în măsură să deschidă o procedură, de să lanseze o procedură împotriva Republicii Cehe. În ceea ce privește uh, punerea în aplicare a directivei AIEA, Comisia monitorizează acest dosar de mai, bun, de mai mulți ani uh, încoace și nu a constatat uh, că uh, există încălcări. E vorba de un proces cu efecte transfrontaliere și acest lucru a fost recunoscut. Procesul a fost lansat de către autoritățile regionale când au fost uh, descoperite aceste efecte transfrontaliere. Procesul a fost deferat autorității supreme din uh, Republica Cehă, ministrul de, Ministerul de Mediu și acest ministeriu a contactat uh, autoritățile relevante sau omologe din Germania. Și din acest punct de vedere, Comisia nu are cum să lanseze o procedură de uh, infringement cu privire la punerea în aplicare a directivei AIEA. Apoi, în ce privește unda verde care ar trebui să fie dată uh, proiectului. Nu putem să dăm o undă verde pentru că procesul de evaluare a mediului a fost uh, uh, e în curs de evaluare, uh, există multe criterii care trebuie să fie respectate și procesul uh, va fi reluat doar dacă aceste condiții uh, de mediu sunt îndeplinite. Deci, deocamdată, în stadiul actual, nu uh, am uh, identificat uh, niciun fel de, uh, uh, de, de uh, procedură incorrectă. Comisia a recunoscut că rețeaua din Republica Cehă e suficientă pentru a proteja uh, păsările, speciile de păsări care sunt uh, enumerate în directiva privind protecția păsărilor. Peter, te rog. Tocmai pentru că procesul este în curs de derulare, de aceea am și făcut propunerea să uh, menținem petiția deschisă. Problema este că atunci când s-a dat autorizația de construcție, uh, înseamnă că, și foarte, că va putea fi foarte repede construită instalația eoliană dacă, după aceea, dacă abia după aceea se dă curs plângerii, este pur și simplu prea târziu, pentru că parcul eolian va fi fost deja făcut. Deci, cred că trebuie să ne gândim ce facem în, în cazurile de proiecte transfrontaliere, când cele două state membre ajung la concluzii complet diferite. Unul din state spune că proiectul este foarte corect și celălalt spune că e foarte dubios. Eu cred că trebuie să ajungă ele la un acord bilateral. Pe viitor uh, va trebui să vedem cum reflectăm la astfel de cazuri și aș ruga Comisia să acorde toată atenția necesară acestui proiect, pentru că, după cum v-am spus, problema apare că atunci când uh, Uh, când s-a dat, după ce se dă autorizația, se poate foarte repede face și construcția și plângerile nu mai folosesc la nimic. Da. Și, domnule Iar, un parc eolian e um, proiectul uh, primăriei respective și cred că toți cetățenii și l-au dorit. Uh, iar uh, în acuzațiile aduse Comisiei Europene sunt că Comisia nu respectă prevederile legate de directiva privind protecția mediului. Uh, sigur că noi dorim să fim cât mai aproape de cetățeni și de nevoile lor, deci, domnule Iar, vom menține petiția aceasta, deschi, această petiție deschisă și uh, vom cere petenților să ne informeze în legătură cu solicitări uh, eventuale, ulterioare, astfel încât Comisia să ne țină la curent. Poate că știți că la începutul reuniunii s-a decis ca următoarele puncte de pe ordinea de zi petițiile cu numărul 8 și 9 să se desfășoare cu, să fie tratate cu ușile închise. Deci vă dau două minute pentru a părăsi sala tuturor celor care nu au dreptul să participe, dar înainte aș dori să subliniez că deputații uh, și cei care uh, deci sunt autorizați să rămână în sală, uh, eurodeputații, asistenții lor și reprezentanții comisiei care vor uh, trata petițiile 8 și 9. Dar înainte să părăsiți sala, uh, văd că doi colegi au cerut cuvântul. Vă rog, mulțumesc, domnule președinte, aș dori să, să vă spun că eu mă opun organizării acestei reuniuni cu ușile închise. Am înțeles că majoritatea a decis uh, așa. Așa vom proceda. Două persoane au venit uh, pentru a prezenta această petiție. Sper ca aceste persoane să primească cuvântul. Mai există alte trei persoane a căror naționalitate a fost retrasă. Sper ca și lor uh, să li se dea cuvântul. Președintele. Uh, dăm cuvântul și celuilalt coleg, dar înainte aș dori să vă spun că la Comisia de Petiții organizarea uh, uh, ședințelor cu ușile închise se face la fel ca și la uh, reuniunile obișnuite. Deci întâi primesc cuvântul petenții, după aceea reprezentantul comisiei și după aceea vom avea un schimb de vederi. Iar petiționarii vor primi cuvântul. Dacă cele trei persoane pe care le-ați menționat sunt petiționari, sigur că le voi da cuvântul. N-am nicio reținere în acest sens. Însă, am mai cerut un coleg cuvântul, nu știu cum vă numiți. Mă numesc Tökeș. T-O-K-E-S. Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Uh, Agnes Honkis, Lachleș Toche, Zoltan Bogo, vinerea trecută au cerut președinției Comisiei de Petiții ca această organizare să se organizeze fără ușile închise. Aș dori să știu care este uh, motivul pentru care această reuniune se desfășoară cu ușile închise. Nu înțeleg. Nu există niciun regulament în acest sens. Președintele. Domnule Tăcheș, o să încerc să vă răspund la modul cel mai respectuos cu putință. Am discutat această problemă la reuniunea coordonatorilor deja și la această reuniune a coordonatorilor s-a adoptat o decizie. Nu îmi amintesc să să fi uh, ridicat vreo obiecție cu ocazia acestei reuniuni. Apoi, uh, dezbaterea a fost uh, reluată în această dupămasă. Unii colegi au luat cuvântul uh, spunând că nu sunt de acord ca aceste, aceste două petiții să fie uh, discutate cu ușile închise. Și colegii pe drept cuvânt, dacă doresc ca această dezbatere să aibă loc uh, cu ușile deschise, atunci trebuie uh, să se voteze. Am votat, uh, votul a avut loc, nu ați participat la el, s-a organizat votul și decizia adoptată a fost adoptată cu majoritate, majoritatea colegilor fiind pentru desfășurarea acestei, deci, acestei dezbateri cu ușile închise. Dacă s-ar fi votat altfel, deci dacă plenul comisiei noastre ar fi hotărât altfel, eu nu m-aș fi opus, aș dori să vă spun că nu am fost președintele de reuniune la începutul acestei ședințe, doamna Mațoni a fost președinte, eu am fost chiar lângă ea, dar aș dori să vă întrebați pe colegi, s-a votat și vă rog să respectăm în mod democratic decizia majorității. Vă mulțumesc. Nu știu cum vă numiți, îmi pare rău. Mulțumesc, mă numesc Cristina Morfai și aș dori să vă spun că dacă coordonatorii hotărăsc că de, că de luna viitoare plenarele să se desfășoare cu ușile închise, atunci așa se va, așa, așa se va proceda. Mie mi se pare că se încalcă uh, dreptul e o decizie care a fost adoptată în mod arbitrar. Pe de altă parte, s-a vorbit foarte mult despre transparență în procesul de luare a deciziilor. Însă, dacă Uniunea Europeană tot timpul uh, face trimitere la valori. Uh, mă întreb uh, cum aceste valori sunt uitate, uitării de fiecare dată când se vorbește despre Ungaria. Mie mi se pare că Uniunea Europeană se conduce după principiul arbitrarului. Președintele. Da, într-adevăr, aș putea să fiu de acord cu ce spuneți dumneavoastră, îmi pare rău Coordonatorul grupului nostru nu e aici. Vă rog, Cristina, vă rog. Uh, puțină decență. Îmi pare rău că uh, coordonatorul din partea grupului tău nu este în sală, dar aș dori să știu dacă ai discutat cu el despre acest subiect. Eu nu aș vrea să mai reluăm dezbaterea. Am uh, și votat, dar vă mai dau cuvântul timp de două minute, nu mai mult. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă spun uh, ceva uh, concret. Uh, la reuniunea coordonatorilor din luna martie s-a discutat despre petiția cu privire la decretele Beneș. Pe marginea acestei petiții, coordonatorii au propus să se organizeze o reuniune cu ușile închise. Aici e vorba de uh, o a doua petiție care vorbește de uh, o, o uh, dubla naționalitate care a sosit cu o lună mai târziu la, la, la comisia noastră. Deci, cred că pe marginea primei uh, decizii cu privire la prima petiție uh, s-a votat pentru a doua petiție. Nu uh, e aceeași petiție. Prima petiție se referea în mod strict la decretele Beneș, dar coordonatorii nu au putut să decidă în urmă cu două și jumătate pentru că nu am primit nicio petiție pe atunci. Mulțumesc. Aș dori să rog ca colegii care au votat sau care au hotărât că această reuniune să se desfășoare cu ușile închise, aș dori să știu dacă aceste persoane nu au impresia că se uh, folosește uh, o altă unitate de măsură. Când uh, Ungaria a fost atacată, a fost uh, discutat raportul Tavares într-o altă comisie, în care s-a spus că Ungaria încalcă uh, Constituția, deci subiectul principal fiind uh, uh, respectarea Constituției, um, am putea spune că e vorba de același lucru. De această dată vorbim despre tot de o problemă constituțională cu un uh, impact asupra respectării drepturilor omului și aș dori ca cineva care a votat ca această reuniune să se desfășoare cu ușile închise, să-mi explice de ce raportul Tavares a fost discutat în plenul unei comisii cu toți jurnaliștii și de ce în, această, în acest caz cetățenii nu au voie să participe la uh, această dezbatere. Președintele, dacă redeschidem acum această dezbatere, în condițiile în care există persoane importante pe hol, nu mai ajungem nicăieri. Deci, dacă deschidem uh, dezbaterea, nu vom mai putea uh, continua cu discutarea petițiilor, pentru că la 5 și jumătate va trebui să începem uh, ședința coordonatorilor. Mulțumesc. Cinci persoane au fost împotrivă. Am înțeles că aceste persoane doresc să-și exprime punctul de vedere, dar vă reamintesc că s-a votat la începutul reuniunii, majoritatea a votat pentru, Uh, votul a fost foarte clar, 9 uh, la 4, deci vă rog, nu mai uh, continuați dezbaterea și nu o folosiți în scopuri politice. Din păcate, acesta este adevărul. Și mm, trebuie să respect decizia, decizia plenului. La începutul reuniunii s-a votat. Eu nu am cum să modific rezultatul acestui vot. S-a luat o decizie în mod suveran comisia noastră a votat uh, și rezultatul votului a fost cel pe care îl cunoaștem. Poate colegii care ar fi dorit să voteze împotrivă ar fi făcut mai bine să participe la vot și poate că rezultatul votului ar fi fost diferit. Vă rog să tratăm uh, acum uh, punctele 8 și 9, să încheiem dezbaterea acum pentru că nu mai avem timp.